Chers collègues. Dragi colegi, dragi colegi, deschidem sesiunea comisiei noastre de astăzi, o comisie foarte importantă. Cu toții suntem conștienți de importanța acestei reuniuni și vreau să-i mulțumesc domnului comisar Oettinger pentru prezența alături de noi împreună cu echipa sa. Vreau să le mulțumesc pentru implicare și pentru tot ce au realizat până acum. Concilierea bugetară nu s-a încheiat cu un succes, din păcate, din potrivă, a fost un eșec. Am par- pornit de la faptul că Consiliul cu acel 1 miliard pentru refugiații sirieni din Turcia au avut o atitudine greșită față de Parlament care n-a avut un cuvânt de spus și că în aceste condiții este important să luăm notă de așteptările și prioritățile Parlamentului. În dorința de a găsi un echilibru, Comisia a estimat că e momentul să se aplice dispozițiile articolului 15.3 din nou regulament financiar la elaborarea căruia președinta Grasler și a adus o contribuție importantă. Era o modalitate elegantă de a aplica acest regulament care este în vigoare din 1 august anul acesta și de a sublinia în ce măsură cercetarea reprezintă o prioritate pentru că stă la baza pregătirilor pentru viitorul europenilor și a continentului european. N-am reușit să convingem Consiliul pe acest punct și prin urmare, a trebuit să luăm notă de nereușită discuțiilor. Nu ne sperie ipoteza de a aplica cele 12 jecim din ianuarie, dar dacă până atunci am găsit un acord, cauza europeană ar avea de câștigat. Comisia s-a implicat deja în acest sens cu respectarea plafonului de 1% din PIB, cu o nouă propunere pe care comisarul Oettinger a adus-o uh, în discuție vineri după amiază și pe care ne va prezenta-o astăzi. Îi dau cuvântul prin urmare, mulțumindu-i încă o dată pentru implicare și pentru eforturile pe care le face pentru a permite ca în următoarele ore să se ajungă la un compromis cu Consiliul. Aveți cuvântul, domnule comisar. Herr Vorsitzender, Domnule președinte, stimate domnule coleg Artui, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, vreau să vă mulțumesc că mi acordați acest timp pentru a vă prezenta noua noastră propunere. Asta după ce, în urmă cu 11 zile, nu am reușit să găsim un numitor comun între Parlament și Consiliu. Vinerea trecută, Comisia a venit cu un nou plan bugetar, s-a acceptat asta, iar mâine cu acesta se va merge în trialog. Ne presează oarecum timpul. Avem în vedere sesiunea de la Strasburg de săptămâna viitoare, atunci avem drept obiectiv um, această procedură și ar trebui să facem tot posibilul pentru ca mâine să profităm de timpul pe care îl avem unii cu alții, în așa fel încât să ajungem la un numitor comun între Parlament și Consiliu. Căci bugetul pentru 2018 cu 12 ar aduce numeroase dezavantaje la anul. Vă dau câteva exemple, trei exemple. În primul rând, a doua tranșă pentru Turcia UE nu va putea fi onorată, căci am avea nevoie de mai mulți bani decât era prevăzut într-o 12 în acest an. Apoi, ianuarie și februarie sunt lunile în care agricultorii noștri își primesc banii. Cu o 12 nu vor fi satisfăcuți. Și pot să vă spun că o 12 în ianuarie și în februarie înseamnă să acționăm într-un mod pe care să nu-l putem explica fermierilor chiar înainte de începerea campaniei electorale. Iar în ceea ce privește cercetarea, nu ar fi uh, majorate fondurile și avem mai multe proiecte în derulare, iar noile proiecte care ar putea fi finanțabile cu, uh, în mod obișnuit nu, ar putea, nu vor putea fi onorate. Deci, împreună, la conciliere am uh, găsit uh, un progres semnificativ, dar au fost uh, unul sau două aspecte în baza cărora a eșuat găsirea un numitor comun. Ca să sporim șansele de a găsi un acord rapid, propunerea comisiei a mers foarte departe pentru a ține cont de lucrurile care erau importante uh, pentru ambele părți. De exemplu, am preluat niște elemente care, pe parcursul concertării, s-au dovedit a fi importante pentru Parlament sau pentru Consiliu. Și în baza cărora se ajunsese la poziții comune. În rest, la competitivitate, creștere, ocupare, la migrație, la politică de securitate, la sporirea fondurilor pentru mediu și climă, acestea rămân la fel. Sunt acum la slide-ul 3, mijloacele pentru angajamente. Este vorba de 1,00% din VNB-ul european, cu 165,6 miliarde de euro. Ar fi o sporire față de bugetul din 2018 cu 3,0%. Iar pentru nevoile neprevăzute am lăsat o marjă de manevră de 1,3 miliarde de euro, deci din punctul nostru de vedere o sumă suficient de mare. La plăți. La plăți, propunerea noastră arată astfel. De, este vorba de... S-a plecat de la 148,2 miliarde, o creștere față de 2018 cu 2,4%. Suntem la slide-ul 4. Aici ținem cont de fluctuația în FC. Mijloacele de la rubrica 1A au fost, au fost majorate cu aproape 3 miliarde de euro. Pentru orizont 2020 propunem o majorare cu 100 de milioane și asta în baza articolului 15 cu 3. Intenționat n-am luat 400 de milioane, doar 100, ca un semnal că aici nu încercăm să facem o probă de forțe, ci pur și simplu că luăm în considerare și luăm foarte în serios rezervele Consiliului. Încă o dată cu privire la cele 400 de milioane. Erau din 2017, dar nu doar din anul bugetar 2017, ci e vorba de faptul că în anul 2017, din programul uh, de cercetare 7, din fostul cadru bugetar, se făcuse calculul final. Și resturile pentru, 2007 -2003, din, din, pentru perioada 2007-2013 au fost internalizate în 2017, plus mijloacele neutilizate din 2017. Și de aici am ajuns la această sumă relativ mare de 400, din care am prevăzut 100 de milioane pentru anul 2019. Erasmus Plus. Prevedem 200 de milioane în plus, în așa fel încât în anul 2019 să fie 400 de milioane în plus pentru Erasmus Plus față de acest an 2018. Mici majorări la COSME și la programele pentru, e vorba de programe pentru IMM-uri și e vorba de 5 milioane de euro. Dacă analizați încă o dată articolul 15 cu atenție, v-aș ruga să treceți la slide-ul 5. Vreau să fac câteva precizări. Ați menționat-o pe doamna Gresle, ea fiind uh, responsabilă de acest subiect și care a transpus în realitate acest articol 15 cu Consiliul. Noul articol oferă o posibilitate – sunt mijloace care au, uh, vor putea fi realocate. Este o chestiune ce ține de Parlament și Consiliu. Trebuie să se ajungă la un numitor comun aici. Nu există nimic automatizat, dar nici nu trebuie să existe o respingere de principiu a unui instrumentu care să fie creat în uh, plan bugetar. Vinerea trecută am discutat cu Consiliul și am uh, prezentat noua noastră propunere. Directorul meu general, domnul Copman, este cel competent pe fond și sunt mai multe state membre care, în ceea ce privește utilizarea articolului 15.3 costă milioane de euro, au o atitudine neutră. Mai sunt uh, state membre care sunt pentru și mai sunt state membru, vreo 10, care în continuare au atitudine de respingere față de acest articol. Deci mâine, cu siguranță, acesta va fi un punct dificil uh, la negocieri. Credem că avem uh, motive întemeiate cu privire la um, utilizarea acestor mijloace, mai ales în domeniul cercetării. Se poate face dovada nevoii de finanțare. Rubrica 1b și inițiativa pentru ocuparea tineretului. Aici, inițial, propunerea noastră uh, a trebuit să fie majorată, costă 17 milioane de euro, în așa fel încât pentru 2019 să avem exact aceeași sumă la dispoziție ca în anul 2018. Rubrica 2, agricultură, o majorare în ceea ce privește combaterea pestei porcine și în ceea ce privește uh, rezolvarea problemelor în domeniul uleiului de măsline. Asta, toate acestea corespund uh, negocierilor din timpul procedurii de conciliere. Programul LIFE, protecția mediului și a climei, vrem să majorăm și acest program și mergem dincolo de propunerea inițială care a venit de la noi de la comisie. Rubrica 3, securitate și cetățenie europeană, Fondul pentru Azil și Migrație, AMIF, capătă 400 de milioane și astfel se bucură de o majorare semnificativă. E vorba de o majorare cam cu 56%. Fondul pentru Securitate Internă, majorare cu 5 milioane, așa cum am discutat cu domnul Gaier, Europol, EULIZA, Eurojust, sunt avute în vedere. Creative Europe se bucură de o majorare, la fel și multimedia, tocmai pentru a combate fenomenul fake news. Rubrica 4. Problema principală este finanțarea facilității pentru refugiați cu Turcia. Cunoaștem rezervele Parlamentului. E vorba de 3 miliarde din care un miliard de fresh money și 2 miliarde din marge. Acest lucru se regăsește acum în propunerea noastră. Apoi, mai avem instrumentul pentru uh, cooperare pentru dezvoltare și instrumentul pentru politica de vecinătate, 21 de milioane, iar pentru ONU e, și o, e, acolo, și, e și acolo, mă scuzați, o majorare, în așa fel încât, în ceea ce privește vecinătatea, ajutorul pentru dezvoltare, finanțarea de măsuri împotriva motivelor de a găsi refugiu în Europa să fie lucruri respectate și aceste lucruri corespund așteptărilor Parlamentului. Știu că s-a cerut din partea dumneavoastră o reducere în ceea ce privește ajutorul pentru Turcia, am reacționat în consecință la rubrica 5 E vorba de uh, ajustările la nivelul funcționarilor și structurarea uh, salarială. E vorba de... Uh, am propus și o micșorare, mă scuzați, pentru cheltuielile în ceea ce privește recondiționarea clădirilor. Mici majorări la Curtea de Justiție și pentru comunicarea strategică în ceea ce privește SAE. În ceea ce privește proiectele de pilot, am ținut cont de toate, așa cum își dorea Parlamentul. Slide-ul 7. Aici uh, apar majorările la capitolul angajamente în cel de-al doilea proiect uh, de buget. Per total discutăm despre o majorare de 750 de milioane de euro mare parte din această sumă apărând la rubrica 1A, 1B și 4 pentru consolidarea priorităților Parlamentului și credem că astfel dăm curs așteptărilor Parlamentului și reacționăm în consecință. La slide-ul 8 puteți vedea ce se întâmplă cu diferitele instrumente speciale se poate merge dincolo de plafonul din CFM. Propunerea prevede ca instrumentul pentru flexibilitate și toată marja pentru angajamente să se bucure de 2,45 uh, de miliarde de euro. Și chiar și așa, pentru 2019 mai rămân 1,8 miliarde de euro pentru uh, nevoi neprevăzute. Deci, din punctul nostru de vedere, noi am uh, prevăzut toate marjele necesare pentru cazuri de catastrofă sau pentru orice alt eveniment neprevăzut. Slide-ul 9 este slide-ul cu calendarul și următorii pași. Mâine este reuniunea de trialog. Noi, Comisia, facem tot posibilul pentru a putea ajunge mâine la un acord și apoi, în baza acestui acord, pe 12 decembrie sau 13 decembrie la Strasburg să aibă, vot, să aibă loc votul final. Dacă așa vor sta lucrurile, atunci comisia dumneavoastră, pe data de 10 decembrie, va trebui să ia toate deciziile necesare. Deci, după cum bine vedeți, timpul ne presează. Permiteți-mi să mă refer la 12 acum. Identificăm dezavantaje mari în ceea ce privește sarcinile pentru următorul an. E clar că utilizarea 12.000 uh, are efecte negative asupra tuturor părților, de la migrație, până la agricultură, până la Orizont 2020, până la Erasmus+. Plus, Nu vom reuși nicăieri să implementăm ceea ce am putea implementa cu un buget adoptat pentru anul 2019 și anume toate majorările la Erasmus Plus și la Orizont ar putea fi blocate, deci nu vor avea loc. La agricultură, în ceea ce privește plățile directe pentru agricultori, ele nu vor putea fi executate în întregimea lor. 75% până la 80% din mijloace sunt prevăzute în ianuarie și februarie. Dacă e vorba de o dosprezecime, n-am mai discutat de 75-80%, ci 8,3 lunar. Deci, cu siguranță acest lucru nu ar putea fi justificabil în fața fermierilor, iar la Erasmus Plus aproximativ 400 de mii de burse de mobilitate vor avea întârzieri. Aproape două treimi din întregul buget al programului uh, sunt legate de primul trimestru. Cu o 12 sau chiar două 12 nu aveam cum să dăm curs uh, um, acestui program. Pentru Orizont 2020, dacă utilizăm 12 Consiliul pentru Cercetare s a confruntat cu o lipsă de 100 de milioane la plăți. Și e vorba de plata salariilor a 2000 de cercetători, care nu va putea fi onorată. Apar niște întârzieri care sunt absolut de nedorit. În ceea ce este Connecting Europe, la transporturi, Sprijinul financiar pentru 2017 cu privire la celelalte propunere din SESAR și Single European Sky, toatele, cu toatele, uh, nu vor fi gata. Și aici pot să menționez numeroase alte exemple. Trebuie construit un nou hotspot pe Samos și asta va fi cu întârzieri. Dezvoltarea Frontex va fi cu cântec și așa mai departe. Deci avem motive întemeiate ca să insistăm ca mâine cele trei părți să ajungă la un acord. La final aveți slide-ul 11. Este vorba de proiectul de buget 2019 care prevede majorări în acele domenii care țin de prioritățile noastre nucleu. Investiție, tineri, creștere, ocupare și securitate. În cifre exacte, e vorba de aproximativ 5 miliarde de euro, 3,1% majorare. Pentru anul 2019, să înțelegem însemnătatea acestui buget, un buget solid, un buget care trebuie să corespundă așteptărilor cetățenilor noștri, mai ales în an electoral. Vă stau la dispoziție pentru întrebări adiționale. Cabinetul meu este este la dispoziția dumneavoastră astăzi și mâine, directorul meu general, și dacă ceva vă este în neclar, veniți, vă rog frumos, cu neclaritățile acestea, abordați-ne înainte de trialog, în așa fel încât la trialog să progresăm. Dacă aveți orice întrebare, orice problemă, orice neclaritate, eu vă stau la dispoziție cu mare drag, în bilateral, înainte de a merge la trialog, ca să rezolvăm totul. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar pentru această prezentare așa de clară. Aș îndrăzni să spun că în ceea ce privește neajunsurile legate de aceste 12, mi-ați fi putut adăuga și posibilitatea de a finanța miliardul pentru Turcia. Se numără și acest lucru se numără printre consecințele neatingerii unui compromis. Acestea fiind spuse, știu că doriți să cunoașteți poziția Parlamentului. Prin urmare, dau cuvântul raportorului nostru general, Daniele Vioti, și îmi cer scuze că trebuie să spun, dar uh, am apreciat foarte mult dacă s-ar putea limita la șase minute în intervenția sa. Mulțumesc, domnule președinte. Am vorbit de atâtea ori uh, în aceste săptămâni, însă încât cred că și 5 minute o să-mi fie suficiente. Permiteți-mi în primul rând să mulțumesc domnului comisar și echipei sale pentru faptul că s-au implicat așa de puternic și de ferm în toate aceste săptămâni, luni, un, chiar în ultimele ore, eh, întotdeauna am avut eh, o legătură directă cu mine, cu echipa mea, cu dumneavoastră, domnule președinte, și presupun că și cu întreaga comisie în general. Vineri am primit acest document, prin urmare am avut timp să-l parcurgem și, sincer, nu prea am uh, multe întrebări de pus comisarului. De altfel, mâine, la, în discuția pregătitoare între noi, o să ne pregătim pentru a vedea care este poziția Parlamentului. Eu aș avea o singură întrebare pentru domnul comisar. Ați vorbit cu Consiliul? Consiliul poate accepta această propunere? Trebuie să acționăm rapid. Ați menționat necesitatea de a acționa cât mai rapid. Prin urmare, fiecare moment este esențial. Pentru a putea discuta între noi, concret, și pentru a putea veni mâine după amează cu opoziție pentru negociere, avem nevoie să știm ce părere are și Consiliul în acest sens. Este un punct de pornire în discuții pe care Consiliul îl acceptă sau nu? Cadrul acesta de revizuire în ceea ce privește 12 mile pe care ni le-ați prezentat în această după-amiază este un cadru pe care l-ați prezentat și Consiliului și Consiliul e gata, ca și noi, să-și asume această răspundere pe care trebuie să ne o asumăm și noi? Ce părere aveți, domnule comisar? E foarte bine că ne-ați prezentat consecințele unei posibile implementări a 12-milor. Însă este evident că această amenințare cu 12-mile nu poate să fie un instrument de decizie. Și nu este cheia cu care luăm uh, hotărârile, pentru că dacă teama aceasta de 12 uh, este cea care mă mână, să spunem că dacă mergem în ianuarie, sunt 15 zile în, în întârziere, deci nu vorbim de o amânare până la sfârșitul lumii. Deci, teama aceasta de 12 nu poate să fie ceea ce mână în negocieri comisia. Consiliul trebuie să fie cel care se teme de 12. Eu n-am discutat cu colegii mei, domnule comisar, încă prin urmare, îmi asum răspunderea, chiar și în fața colegilor, să fac aceste afirmații pentru care deocamdată nu am mandat. Dacă ar fi să acceptăm această propunere a dumneavoastră, domnule comisar, ne puteți spune, ne puteți promite că și Consiliul va accepta această propunere? Pe baza răspunsului dumneavoastră vom putea avea o discuție mult mai clară, mai uh, calmă și mâine să venim cu o poziție care să ne permită chiar și așa în pripă să finalizăm negocierile. Mulțumesc! Mulțumim domnului raportor general. Jens Gaer are acum cuvântul din partea agenției. Il n'a rien à dire. Paul Rubic avait peut-être quelque chose. Paul Rubic cred că avea ceva de spus, dar e absent. Prin urmare, o să trecem la raportorii fictivi pe care aș vrea să invit să aibă intervenții de 3 minute. Începem cu doamna Monica Holmeier. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, sincere mulțumiri uh, pentru documentul prezentat și pentru tot ceea ce conține el. Un progres a ceea ce am discutat uh, până acum. Mă bucură faptul că la 15 cu 3 apare măcar așa ca ofertă de pace. Și anume să spunem că nu vrem neapărat 400 de milioane cu o redobândire completă, dar că avem 15.3, totuși, care să nu fie complet uh, lăsat pe din afară sau delimitat în așa fel încât să devină inutil. Sunt foarte curioasă însă cum va reacționa la asta Consiliul, căci mie mi se pare că unii funcționari uh, financiari uh, și-ar fi dorit să nici nu vadă lumina zilei acest concept. Pentru că, da, vor să facă anunțul uh, miliardelor în afară, dar apoi uh, să acționeze altfel, dacă e posibilitatea aceasta. Ca principiu, mi se pare pozitiv și un alt aspect. Faptul că la Orizont 2020 este o majorare semnificativă, mai ales la mijloacele de cercetare. La COSME e așa mai la limită. Este unul din acele programe care se confruntă cu presiuni uh, majore și la cum privesc eu lucrurile, uh, legislația pentru EASA a fost lăsată pe din afară, pur și simplu a fost lăsată pe din afară și ne bazăm pe faptul că într-un uh, proiect rectificativ de buget uh, lucrurile um, se vor reglementa. La fel și cu ceea ce este ESMA, um, EBA, mă rog, Autoritatea Bancară Europeană cu privire la Balcanii Occidentali. Mă bucur măcar faptul că apar în acest raport. Se pune întrebarea cum vrem să avem o strategie pentru Balcanii Occidentali, cum vrea Comisia așa ceva dacă nu are bani pentru asta. Ar fi destul de greu. E una, vă spun sincer, la facilitatea pentru Turcia aș fi dispusă să mai scad un pic. Dar să vedem uh, ce vine și din partea Consiliului. Ca abordare principală mi se pare că este un bun punct de pornire. Ne apropiem cumva de viziunea Parlamentului. Adică e o poziție pe care ne-am asumat-o anul trecut și ne dorim ca anul acesta ea să fie concretizată. Este un aspect pozitiv din punctul meu de vedere. Ce mă îngrijorează încă, și aici am o întrebare către comisar la rubrica 5, la discuțiile de conciliere mi-amintesc că, că preștinția austriacă a spus că trebuie în continuare să reducem personalul la comisie. Din punctul meu de vedere, nu mi se mai pare fezabil așa ceva. Am spus 5% reducere, am respectat acest procent. Și mi se pare că ar trebui la un moment dat să înțelegem care este problema. Mie mi se pare că sunt unii care încearcă să facă tot posibilul în așa fel încât comisia să sângereze și să nu mai poată lucra așa cum o face și, a, și apoi să fie consolidat formatul de la Consiliu. Și la un moment dat această lovitură va izbi și Parlamentul. După care la Consiliu se ajută cu colaboratorii de la ministere. Vin ei și ajută. Noi nu avem această posibilitate. Deci uh, mie mi se pare că se merge înspre interguvernamentalitate. Nu vreau și nu pot să susțin așa ceva și vreau să o spun clar și răspicat. Pentru mine este o poziție foarte dificilă și n-aș putea să o apăr în PP. Mulțumesc. Merci. La parole. Mulțumim. Bercolul Colwell are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar Oettinger, vă mulțumesc foarte mult odată pentru această muncă extrem de calificată pe care ați întreprins-o cu echipa dumneavoastră și apoi pentru forma aceasta um, de compromis prezentată astăzi. Foarte frumos și cu, putem să construim pe asta. Nu o să reiau toate argumentele care au făcut ca grupul nostru să fie împotriva proiectului de buget. Argumentele acestea rămân în picioare, dar până la urmă trebuie să acceptăm. Dacă la Parlament vrem să găsim o majoritate pentru un s-a găsit, mă o majoritate pentru o direcție, atunci așa este democratic, mergem pe această direcție. Chit că pe aici, pe acolo, suntem clar de altă părere, de exemplu, ceea ce privește utilizarea articolului 15 cu 3. Din punct de vedere structural și de principiu, ar trebui ca acest instrument să nu fie utilizat astfel. Că și chiar dacă este vorba în ghilimele doar de 100 de milioane de euro, este o chestiune de principiu. La fel și la resurse proprii. Ori le vrei, ori nu le vrei. Dacă le ai, atunci uh, automat uh, apare problema că uh, lucrurile capătă amploare și sumele devin din ce în ce mai mari. Iar în ceea ce privește plățile, găsim aici o apropiere cu ceea ce ne dorim noi, credem că este fezabil. Iar față de Consiliu, cum putem să vindem acest uh, proiect de buget? Discutăm, de exemplu, despre inițiativa europeană pentru apărare și finanțarea acesteia. E vorba de capacitatea de a construi avioane cu care șefii de stat și de guvern să poată zbura chiar până în Africa de Sud. Dacă ne-am prezentat cu o asemenea propunere, poate că ar fi interesantă pentru unii și pentru alții. Mulțumesc! Nu putem exagera cu toate aceste elemente cu articolul 15.3, pentru că acesta vizează doar cercetarea. 15.3 vizează expres cercetarea și atât. Gerard Depre. je ne sais pas. Ah. Uh, excusez-moi, monsieur le président. Îmi cer scuze, domnule președinte, domnule comisar. Nu voiam să provoc un atentat sau un incident tehnic. Domnule președinte, mă alătur și eu colegilor care au salutat efortul pe care tocmai l-a făcut comisia în ceea ce privește noua propunere. Înainte să abordăm chestiunea de principiu, dacă privim per ansamblu ce se prevede față de unele dintre prioritățile noastre, pentru grupul meu vorbesc aici, o creștere de 9% pentru Orizont 2020, o creștere de practic 18% pentru Erasmus+, creștere mai modestă pentru Cosme și aș putea continua Per ansamblu, pentru toate prioritățile grupului meu, există creșteri semnificative de credite care reflectă ceea ce ne dorim. Poate îmi permit să spun prea puțin în ceea ce privește mijloacele de mobilizat pentru a combate schimbările climatice. Ieri am avut o mare manifestație la Bruxelles unde s-a subliniat nevoia de a consolida mijloacele în acest sens. Am rezerve în ceea ce privește comentariile pe care le-am cerut și care nu se regăsesc aici, dar am încredere în colegul Vioti, care nu mă ascultă în momentul de față, că le va reintroduce în negociere. O să-l contactez și o să-i vorbesc uh, în bilateral. Mai rămâne o problemă, domnule președinte o să te abordez uh, personal. Mai rămâne o problemă, domnule președinte. Există două aspecte în această negociere. Un aspect care se referă la fondul și conținutul bugetului și cred că efortul făcut de comisie este o bază de discuție foarte bună. Prin urmare, susțin această propunere ca bază de discuție. Și o a doua problemă, care este de ordin instituțional. Tratatele prevăd că autoritatea bugetară are două ramuri care trebuie să negocieze între ele pentru a ajunge la un acord. În ceea ce privește facilitatea pentru Turcia, Consiliul ne-a spus că nu este negociabilă, nu discutăm aici. Acceptați sau nu avem buget? noi, la rândul nostru, spunem că 15.3 e relevant. De ce? sunt bani la care se ajunsese deja la un acord pentru a îi aloca și pentru a-i cheltui. E vorba de bani care fusese prevăzuți în bugetul anterior. Și în al doilea rând, Dispozitivul creat prin regulamentul financiar, dispozițiile acelea, specifică faptul că banii pot fi folosiți în domeniul cercetării. Nu vorbesc despre sumă. Eu aș prefera toate mijloacele care ar putea uh, decurge din dezangajarea 400 de milioane. Dar dacă avem, cum am spus, 15-3, eu cred că putem ajunge la un acord cu mici ajustări pe, uh, în această direcție, dar dacă nu, uh, domnule președinte, eu nu o să apăr, nu o să susțin bugetul în fața grupului meu. Mulțumesc! Am încheiat cu raportorii din umbră, cei care sunt prezenți. Trecem la raportorii din umbră pe celelalte secțiuni. Domnule Colmel, pe alte secțiuni putem considera Doamna Gardia Zapal? Eder. Mulțumesc, domnule președinte. N-am reușit să mă deplasez la ultimele reuniuni pentru că am avut niște probleme. E adevărat că pe celelalte secțiuni, în principiu, n-ar fi multe de spus. În categoria 5, modificările ce apar la nivelul IPC ne permit să reducem un pic propunerea și asta ne ajută să încadrăm mai bine cifrele. Dar dat fiindcă mi-ați dat cuvântul, ca să nu mai cer să intervin mai târziu, aș vrea să fac niște comentarii și în această direcție. În special pentru a înțelege ce s-a întâmplat la ultima reuniune de conciliere. Aveam o propunere în discuție care, în linii mari, era destul de asemănătoare cu ce avem aici, cu niște ajustări, cu niște cifre, Problema este că uh, n-am reușit să finalizăm pentru că în Consiliu nu accepta liniile generale ale acestei propuneri. Nu reușea niciun fel să accepte 15.3 și pe lângă cifre mai voia și alte reduceri. Asta a fost modul în care a fost structurată discuția și asta a fost hotărârea uh, Parlamentului. N-am ieșit din discuție din voința noastră sau pentru că documentul pe care lucram nu era bun, ci pentru că știam că Consiliul nu va vrea să negocieze în acest cadru. Și întrebarea rămâne aceeași, așa cum ne-a spus și domnul raportor și cum au spus și colegii mei. Ce părere are Consiliul cu privire la acest document? Pentru că putem accepta filozofia generală, putem intra în detalii, dar dacă nu uh, clarificăm aceste lucruri, o să ne regăsim în aceeași situație în care ne-am regăsit în ultima zi de conciliere. Și încă o dată, Parlamentul nu dorește să treacă la 12 temporare. Nu e obiectivul nostru deloc. Știm care sunt problemele care pot fi cauzate de aceste 12 temporare, însă asta nu înseamnă că Parlamentul va accepta orice fel de acord și orice fel de propunere. Prin urmare, încă o dată, trebuie să știm care este perspectiva Consiliului, ca să știm dacă putem începe negocierile și dacă dăm mandat uh, raportorului nostru ca să înceapă negocierile pe detalii sau dacă există marge de flexibilitate în ceea ce privește cifrele din propunere. Deci trebuie să știm dacă putem accepta aceste principii sau nu. Mulțumesc. Domnule Colmel, vreți să interveniți? Nu, ne-ați spus exact ce părere aveți, inclusiv pe secțiunea 3 și pe celelalte secțiuni. Trecem atunci, dragi colegi, la cei dintre dumneavoastră care vor să intervină pe lângă raportorii fictivi, începând cu domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte scurt, uh, mulțumesc uh, pentru această propunere a Comisiei. Îi mulțumesc domnului comisar pentru tot ce a făcut, pentru că e vorba de niște eforturi competente, de calitate și care dau dovadă și de uh, fidelitate față de de o atitudine loială față de Parlament și de Consiliu. Vreau să mulțumesc și raportorului nostru. Eu cred că nimeni nu ar, uh, își dorește să intrăm cu 12 improvizorii în 2019, având în vedere că avem pe masă uh, un buget cu plăți care sunt printre cele mai reduse din uh, istoria noastră. Și cred că niciun cetățean, mai ales din Franța sau din Germania, n-ar putea înțelege că sunt cei mai mari beneficiari ai cercetării, după care să nu dorească să consolideze cercetarea. Dar nici măcar nu vorbim despre consolidare, vorbim despre utilizarea creditelor angajate care n-au fost onorate. Și nici măcar nu vorbim de toate aceste credite angajate, vorbim de 100 de milioane de euro. Și Germania este cel mai mare beneficiar uh, Franța este al treilea beneficiar. Și închei prin a spune că poate că ministrul de finanțe german vrea să utilizăm aceste 12 provizorii. Poate că ministrul de finanțe al Franței își dorește același lucru. Însă sunt sigur că Cancelara Angela Merkel nu dorește acest lucru cu 12 provizorii și nici Macron nu cred că vrea astfel de 12. Trebuie, prin urmare, să aducem discuțiile la acest nivel politic, pentru că, iată, în Uniunea Europeană ne confruntăm cu o situație de instabilitate și dacă există miniștri care vor să ducă mai departe această instabilitate, păi trebuie să le spunem uh, și cetățenilor, trebuie să arătăm publicului ce se întâmplă. În ceea ce ne privește, noi dorim ce mai bine pentru Uniunea Europeană, stabilitate și un buget care să fie un buget realist și în același timp responsabil. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Duresan. President, firstly, I would like to thank Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi să mulțumesc, domnule comisar uh, Oettinger, pentru că a propus al doilea proiect de buget și pentru că a venit astăzi să ne-l prezinte în persoană. Primul lucru pe care vreau să-l spun e următor. În faptul că am eșuat în prima tentativă n-a fost bun pentru credibilitatea niciuna dintre instituțiile UE, nici pentru Comisie, nici pentru Consiliu, nici pentru noi Parlament și am văzut asta deja în presă. Dar trebuie să fim cinstiți. N-a fost o dramă faptul că n-am putut conveni în prima tentativă, dar ar fi o dramă cu consecințe semnificative dacă n-am cădat de acord în a doua tentativă. Ar fi rău pentru credibilitatea Uniunii, pentru statele membre și pentru beneficiari. În primul rând, după cum a spus și domnul comisar în fața noastră, sublinind în fața dumneavoastră pozițiile diferite și cât de dificile sunt negocierile, cred că nu e suficient, pentru că afară în Europa oamenii lucrează în condiții dificile și își fac treaba în fiecare zi. Polițiști, pompieri, brutari, Doctorii, profesorii se duc cu toții la serviciu în condiții dificile, dar își fac treaba. Ce vreau să spun este că și noi trebuie să ne facem treaba și să adoptăm un buget înainte de Crăciun. Iată de ce eu consider, Daniele, că trebuie să fim ferm la negocieri, trebuie să ne definim liniile roșii, care sunt liniile cu adevărat importante pentru noi, să nu le traversăm, dar trebuie să avem o atitudine constructivă, să fim pregătiți cu soluții, să avem răspunsuri la propunerile Consiliului, să exercităm presiunea asupra Consiliului, cum a spus José Manuel Fernandez acum câteva momente. Deci abordarea mea este să ne definim liniile roșii, dar apoi să fim constructivi, să fim gata să lucrăm la soluții. Dar, desigur, asta să nu însemne că mergem pas cu pas față de Consiliu și ei rămâne în aceeași poziție. Nu. Cred că proiectul de buget propus de domnul comisar e o bază foarte bună pentru a încerca să eliminăm diferențele între Consiliu și Parlament. Acele diferențe evident există pentru că altfel n-am fi eșuat. Dar după cum spuneam, prioritățile <clears throat> trebuie să câștigem în din urmă, dar haideți să încercăm să adoptăm un buget exercitând presiunea necesară asupra Consiliului, pentru că până la urmă dorim să contribuim la avea un buget, dar și Consiliul trebuie să contribuie. Nu putem adopta un buget doar noi cu Comisia. E nevoie de o atitudine constructivă și din partea Consiliului. Mulțumesc. Mulțumesc. Nimeni altcineva nu mai vrea să intervin? Pot să vă spun și părerea personală? Sunteți de acord? Da? Vreau încă o dată să insist asupra faptului că este ultimul nostru buget din acest mandat, că e un act politic major, cu adevărat major. Comisia, cred, face o propunere care pentru noi reprezintă un minim, un minim acceptabil, pentru că dacă ar fi să renunțăm Întrebați-vă cu ce ar semăna proiectul de cadru financiar multianual 2021-2027 într-o astfel de filozofie. Aș vrea ca mâine după amiază, în dialogul tripartit, să putem avansa cât mai pozitiv. Dar încă o dată, și s-a spus de mai multe ori la conciliere, adesea avem sentimentul că există Parlamentul, că e Consiliul dar că adesea la Consiliu sunt reprezentanții diverselor ministere de finanțe și de buget care se exprimă fără a avea totuși impresia că nivelul politic pe plan guvernamental al statului se implică cu adevărat. Ei bine, facem un apel la regimul uh, politic, la politicieni să-și asume responsabilitatea. Vedem pe aici, pe acolo, mânie la cetățeni care sunt nemulțumiți de cum uh, sunt guvernați și care au impresia că tehnocrația a acaparat întreaga putere. Ei bine, avem ocazia în căutarea unui compromis pentru bugetul pentru 2019 să facem să prevaleze viziunea politică în legătură cu abordarea tehnocratică sau în detrimentul acesteia. Și am multă speranță pentru zilele următoare și Vă mulțumesc că dumneavoastră fiecăruia dintre colegi, raportorului general, raportorii de la agenție, raportorii din celelalte secțiuni și dumneavoastră vă mulțumesc, domnule comisar, convingerea personală și capacitatea dumneavoastră de a face să comunicați convingerile. Suntem convinși că vor avea caracter uh, predominant mâine dimineață la Coreper Domnul Bundul a cerut să ia cuvânt. Ah oui. Bien, oui, donc je... Deci avem multe speranțe în legătură cu ce va fi mâine după amiază, mâine seară, toată noaptea până apoi mine dimineață. Domnule comisar, ce părere aveți acum după această discuție? Domnule președinte, doamnelor și domnilor, eurodeputați, doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru intervențiile foarte constructive. Avem motive să vă fim recunoscători pentru susținerea dumneavoastră. Domnul Vioti m-a întrebat ce gândește Consiliul. Din punctul meu de vedere, nu există o poziție clară. Prin directorul meu general, Astăzi am prezentat noul nostru concept, am venit cu noua noastră propunere, a existat o primă discuție pe marginea subiectului. Pe de o parte era vorba de dimensiunea bugetului. Încă sunt voci care, față de majorarea propusă de noi, nu sunt pozitive. Pe de altă parte, E o situație critică. Sunt unele state membre critice față de 15 cu 3. Multe, sunt unele state membre care nu vor să implementeze acest articol, nu vor să-l utilizeze, dar în rest Consiliul este dispus să preia propunerea noastră și să facă din ea baza unui trialog pentru mâine. Deci propunerea aceasta n-a fost trimisă, retrimisă. Doamnă Holmeier, sunt de aceeași părere cu dumneavoastră. La rubrica 5 indiferent că e vorba de comisie sau de alte instituții. Alte reduceri sunt clar calea cea greșită. 5% este marja respectată. În 2013 am convenit asupra acestui fapt cu un mesaj foarte clar, ca până la sfârșitul lui 2022 să fie stabilitate în rândul personalului, corpului de personal. Poate prin rubrica 7 la negocierile CFM va trebui să discutăm, într-adevăr, dar pentru mine rubrica 5 pentru bugetul 2019 și pentru 2020 chiar nu mai prezintă un lucru modificabil. E cam cum spunea și dumneavoastră, Parlamentul și Comisia depind foarte mult de propria lor organigramă statele membre nu depind foarte mult doar de ceea ce se întâmplă la Consiliu, căci mai au capacități disponibile în capitale, la ministere și acolo există marja de flexibilitate. Domnule Kelmel, mulțumesc pentru mesajul nostru pozitiv. Cu privire la articolul 15 cu 3, ați spus că este o chestiune de principiu. Da, iau notă de asta, dar vă mai spun și un lucru. Articolul 15 cu 3 e valabil pentru, dacă ar fi, e, e utilizat, mă scuzați, mai pentru cercetare, Orizont 2020, Euratom. Nicio formă pentru un orice alt program. Și s-ar utiliza pentru prima dată acum, ceea ce n-ar însemna că s-ar deschide portița pentru orice altceva. Cu articolul 15 cu 3 putem să ne prezentăm și în următorii ani, dar pentru cercetare să avem această flexibilitate, acest transfer flexibil dintr-un an în altul. Dar chiar și așa, mereu trebuie un acord din partea Parlamentului și al Consiliului. Și în ceea ce privește această flexibilitate, mie nu mi se pare un lucru mărunt, căci trebuie să vedem un pic ce se întâmplă cu proiectele de cercetare, unde nu ajung mijloacele. Și dacă sunt alte proiecte care nu sunt finanțate pe moment, N-ar trebui să existe niște transferuri în așa fel încât uh, să fie întrunit obiectivul? Mă gândesc că și pe viitor, la volumul pentru Orizont 2020, poate că vom uh, discuta despre sume mai mari, dar în rest, Trebuie să avem în vedere și marjele de transfer. Trebuie să vedem ce este posibil aici. Totul depinde foarte mult și în orice caz, privind lucrurile ansamblul lor, în dimensiunea lor bugetară, este vorba de o majoare de 1 la 1000. Deci mie mi se pare că este aici un instrument de bun simț și nu zic că ar trebui să fie pe viitor utilizat totul doar pentru cercetare, dar asta propunem deocamdată, cel puțin. Mulțumesc foarte mult, după cum v-am spus, vă stăm la dispoziție în această seară și dimineață, dumneavoastră și asistenților dumneavoastră. Altminter, ne vedem direct la trialog. Merci, monsieur le Mulțumesc, domnule comisar. Nu știu dacă domnul raportor general vrea să spună ceva în încheiere, domnul Vioti. Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată mulțumesc domnului comisar și tuturor colegilor care au intervenit, ca de fiecare dată cu niște contribuții foarte importante. Domnule comisar, Am ascultat intervențiile colegilor și e clar că suntem în etapa finală acum. Și nouă ne revine rolul de a face un inventar al activității noastre în Comisia pentru Buget în Parlamentul European, mai ales în ultimele luni. Și uh, ne-am confruntat cu cererile Consiliului la care am cedat în aceste ultime luni. Pentru că nu este un exercițiu inutil să ne reamintim chiar nouă că am renunțat să discutăm FRT, că am adus în discuție niște aspecte care au o valoare automată și care au fost aprobate de Consiliu și de Parlament, cum ar fi articolul 15.3, că am abordat uh, și am acceptat reducerile repetate în diferitele lecturi ale bugetului. Am văzut aceste reduceri, le-am acceptat, am acceptat uh, întârzierile sau timpurile scurte ale Consiliului. De fiecare dată fără să exercităm și noi la rândul nostru presiuni. Însă lucrurile nu se pot încheia altfel decât cum am arătat colegii, mai ales în ceea ce a spus președintele Arsui în intervenția de final. Nu putem încheia lucrurile altfel. Ambele autorități bugetare, ambele ramuri trebuie să fie respectate. Dacă lucrurile ar trebui să se încheie într-un mod diferit, adică cu un braț de fier la care noi nu vrem să ne alăturăm, nu vrem să participăm, în care unul dintre cei doi să fie uh, învingător doar, eu cred că Europa ar avea de pierdut. Însă nu cred că Europa ar avea chiar așa mult de pierdut dacă timp de o lună am întârziat să aprobăm uh, bugetul, domnule comisar. Dacă va fi însă un joc de forțe în care una dintre cele două forțe încearcă să-și impună voința neapărat, acolo vom avea de pierdut. Mulțumesc! Mulțumim, domnule raportor general, domnule comisar, puteți acum să ne părăsiți pentru că știm că vă așteaptă în Comisia Cont. Mult succes! Pentru următoarele prezentări în Coreper. Lucru care va ajuta la trialogul de mâine după amiază. Mulțumesc, dragi colegi. Acum o să invit să ia cuvântul pe domnul Ashford, care de fapt nu e prezent. Îl reprezintă Jose Manuel Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid vreau să vă prezint un transfer care respectă toate normele și regulamentele, în special regulamentul financiar un lucru care a devenit obicei. E un virament care vrea să consolideze rubrica bugetă 2001 pentru extinderea și renovarea clădirii Conrad Adenauer din Luxemburg. O decizie care a fost deja luată în Comisia pentru Buget în iulie 2006. Mulțumesc. Très bien. Foarte bine. Intervenții fără microfon. Depre, Domnule Depre, vreți să luați cuvântul în legătură cu propunerea domnului Fernandez? Aveți observații? Nu aveți observații. Foarte bine. Cred că putem trece să votăm. Vot electronic. Eu n-am cartela la mine. O să adunăm votul. Facem un test. Nici doamna Cadia Zaval nu are cartela, ba da. A vot. Uh, deci facem o simulare de vot. Nu plus. Nici colegii. Deci alte două voturi care se S-a deschis votul de Verificare. N-avem quorum. C'est bon, c'est bon, c'est bon. S-a deschis votul de verificare. Ne rien apparaître, le scrutin est ouvert. Ça... Nu văd să apară că s-a deschis votul. Ba da, e în regulă. S-a închis votul. Acum uh, votul real. Vot electronic. S-a deschis votul. Tout le monde a voté? A votat toată lumea. Se pare că nu, da. S-a închis votarea, adăugăm alte trei voturi la cele 12, 15 voturi pentru, 1 împotrivă și nu sunt abțineri. Alte lucruri? Nu. Vă spun atunci că viitoarea ședință e prevăzută în 10 decembrie la Strasburg. Nu, vă rog, la 16 și 15 o ședință comună cu Econ. Nu, la ora 16 buget și Econ și apoi în 10 decembrie la Strasburg o ședință la ora care urmează să fie precizată și în 13 buget și Econ la Strasburg. Și acum transmit președinția domnului Sarvama, care îi mulțumesc că a acceptat eu trebuie să plec în această seară la Paris și vă spun, dragi colegi, la revedere până mâine.